subvenții și uh, am făcut o limitare la 3,83%. Este o reducere, cred că nu doar cei 20% sunt importanți cei stabiliți de noi, ci important este și ca bugetul să atingă limita de 2 miliarde de euro. 2 miliarde, sigur, reprezintă o sumă importantă și întrebarea este dacă acești 2 uh, miliarde vor fi depășiți uh, în bugetul actual cred că și raportorii de anul viitor vor uh, încerca din putea să rămână sub acești 2 miliarde, de aceea cred că trebuie să discutăm intens pe această temă și mă interesează și punctul de vedere al colegilor mei legate de efectele Brexit. Pentru noi este clar că se negociază un pachet care uh, spune că poate vom avea un buget asigurat până în 2020, cel puțin acesta este stadiul negocierilor. Dar cu toții știm că dacă vom avea un hard Brexit, care se intre în vigoare odată cu 1 aprilie, unele lucruri se pot modifica esențial și întrebarea este care sunt consecințele unui Brexit, unui hard Brexit, Mă gândesc și la situația politică internă din Marea Britanie, care este complet nesigură. Nu știm cum va reacționa Scoția la negocierile privind ieșirea uh, Regatului Unit din Uniunea Europeană. Nu știm care va fi evoluția din Irlanda și cu atât mai puțin pe cea din Gibraltar. Deci, strict teoretic, uh, s-ar putea ca britanicii să vrea să rămână aici până la următoarele alegeri, deci teoretic s-ar putea să uh, vrea să rămână aici până în 2020, deci negocierile ar putea evolua în orice direcții și ne-ar putea aduce noi uh, întrebări, noi probleme de aceea se pune și această problemă a flexibilității bugetului. Este o problemă deosebit de importantă. Și în acest sens mă interesează și punctul de vedere al colegilor mei. Cum văd ei aceste lucruri? Un punct care, după părerea mea, este de asemenea foarte important, eh, pentru că discutăm în fiecare an de nou, este vorba de așa numită General Expenditure Allowance. După părerea mea, este o sumă paușală și bineînțeles că aici este nevoie de o flexibilitate maximă și de o transparență care sunt asigurate. Ă, știm deci care sunt sumele, știm ce primim, iar pentru mine aceasta este varianta optimă. Știm că în statele membre există kilometri de Uh, km paușal pentru mașini, nu trebuie să știi exact ce marcă de cauciucuri și de ulei folosit, ci că este pur și simplu varianta aceasta uh, prin care trebuie să te descurci având o sumă definită și dacă ai nevoie de mai mulți bani trebuie să plătești singur. Deci dacă nu ți ajunge suma definită, dacă vrei să-ți meargă mai bine, asta este ă, deputatul trebuie să plătească singur. Este și la noi același lucru. Din acest punct de vedere ă, mi se pare destul de clar sistemul. Acum mă voi referi și la propunerile de anul trecut M-am uitat uh, la toți colegii noștri și am văzut uh, că am încercat să văd cum se poate uh, domni mai multă transparență mm, de pe toate paginile deputaților de Parlamentului European. Am făcut câte un screenshot pentru că am vrut să aflu care este reprezentarea publică a acestor sume în uh, domeniul fiecăruia dintre cei implicați și pot uh, spune că niciun deputat nu a dat informații detaliate uh, despre cum, cum acționează cu aceste, aceste sume personale. Poate că am putea să punem accent mai mult Mm, să pot să mă uit eventual peste toate cheltuielile colegilor pentru a afla ce putem face mai bine. Acum ă, trecem la costurile campaniei electorale, care bineînțeles sunt la rândul lor o provocare, pentru că evident costurile în acest domeniu ă, se referă și la concordanță, ce este permis, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci, aici prevederile sunt destul de cuprinzătoare între timp și bineînțeles că ne dorim la o mai bună utilizare a activităților publice și general, uh, directorul general a explicat foarte bine că Parlamentul este bine pregătit și că în funcție de acest lucru vom încerca să organizăm o campanie electorală cât mai obiectivă și mai curată. Mai există și critici legate de lucrurile de restaurare din diferit domeniu, fie că este vorba despre uh, clădirea PHS sau despre noile uh, clădiri din uh, Strasburg. Vorbim și despre asigurarea dreptului la pensie ale uh, deputaților. Există foarte multe întrebări legate de cooperarea cu uh, CESE și cu uh, ECOSOR, bineînțeles, cu Comitetul Regiunilor de asemenea și cred că aici au fost formulate niște amendamente foarte bune uh, care ne oferă posibilitatea să economisim în buget și voi face tot ce pot uh, pentru a analiza, a analiza și a susține toate propunerile care ne ajută să economisim bani din impozite și uh, de asemenea voi ține seama de rata inflației și este în interesul tuturor să economisim cât mai mult din banii de impozite, astfel încât sunt convins că vom găsi compromisurile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rubic! Vă propun acum să aplicăm aceeași procedură ca la ședința cu ședințe închise. Întâi să le dăm uh, cuvântul raportorilor din uh, umbră, Eh, suntem cam întârziat, așa că vă voi ruga să fiți conciși. După un minut vă voi face un semn. Poate că acesta este bă, un semn să fiți mai conciși, așadar. Pentru început, Gardia Gracias, presidente. Intentaré, señor. Vă mulțumesc, eh, domnule președinte. O să încerc să mă limitez la acest minut. Deja am vorbit cu domnul Rubic de mai multe ori. Linia generală a amendamentelor pe care le-am înaintat, în primul rând, se referă la păstrarea uh, cheltuielor obișnuite sub nivelul inflației și, în acest caz, să încercăm să păstrăm bugetul general al întregului Parlament sub 2 miliarde, care ar putea să fie o cifră magică Uh, și n a trebuit să o depășim. Am venit cu o serie de amendamente care se referă la um, um, aceste indemnități, apoi partea de, de uh, pensii am vorbit zilele trecute, apoi um, am cerut biroului să schimbe regulile pentru a obliga ca bursierii care au fost contractați, stagiarii, să primească un remunerație demnă și, de asemenea, vrem să existe uh, profesioniști uh, um, la partea de comisie de, de hărțuire, ca să nu uh, trebuiască um, deputații să se ocupe de acest lucru. În ceea ce privește Brexitul, um, oricum va fi pentru Parlament, uh, efectul va fi același. Deputații britanici vor pleca, din păcate în momentul în care Brexitul va intra în vigoare, așa că va trebui să avem, din punct de vedere uh, economic, vom avea economii la buget. Ähm, Mulțumesc mult. Pe mm, domnul Ali l-am văzut, dar acum a ieșit din sală Gerard de ah, Prevrog. Mulțumesc. Așa cum ați reamintit, eu nu sunt raportor din umbră din partea ALDE, dar pentru că domnul Ali lipsește, am să-l înlocuiesc. Am ascultat cu foarte mult interes și cu foarte multă atenție ceea ce a spus colegul nostru Rubic. Și a spus ceva care mi-a făcut o deosebită plăcere. A spus că printre amendamentele care au fost depuse sunt câteva pozitive. Este o veste minunată și sper că cele pe care le-am depus noi se regăsesc printre acestea. Acum, în rezumat, domnule președinte, aș vrea să fac câteva observații. Am luat notă de ceea ce a spus domnul Rubic, care trebuie să dea niște clarificări legate de creșterea globală a bugetului. El vrea și mă refer aici la suma globală a bugetului. Deci el vrea ca această sumă să fie limitată la nivelul inflației. Am înțeles bine? Aveți uh, vreo idee care este nivelul inflației pe care îl vom avea în vedere? Pentru că asta are o importanță în ceea ce privește bugetul. Acum, pentru grupul ALDE, noi considerăm și Haider a spus că oricum ar fi, bugetul global trebuie să fie sub 2 miliarde de euro. Vă reamintesc că ne aflăm într-un an electoral și că există o sensibilitate specială din partea presei și din partea publicului în ceea ce privește creșterea creditelor, în special la Parlament, pentru că toată lumea crede că bugetul uh, Parlamentului uh, ajunge în buzunarele parlamentarilor, deci trebuie să fim foarte atenți la aceste elemente. Am făcut câteva proiecte de realizare de economii și aș vrea să insist asupra lor. Cu ocazia unei reuniuni anterioare, mă întrebam cu privire la oportunitatea anumitor uh, amenajări în clădiri Acum, uh, când uh, mă plimb uh, la etajul 15, 12 și 8, mă tot întreb cine a hotărât aceste măsuri, care e urgența lor și care a fost obiectivul. Pentru că au mai fost toate și alte decizii de genul acesta. Poate vi se pare că sunt arhaic spunând asta, dar s-au distribuit căști și webcam-uri. Cine a cerut asta? Și care interesul? Cui servesc aceste echipamente? Deci sunt tot felul de decizii luate referitoare la dotări, la echipamente, la lucrări în clădiri. Dar ne întrebăm care este justificarea lor. Și cred că, fără dificultate, am găsit mijloacele să aducem bugetul Parlamentului sub 2 miliarde și fără prea mari eforturi. A, foarte repede. Îmi cer scuze, Haider. Știam că am doar un minut. Nu m-am încadrat în timp. Îmi cer scuze. Acum nu sunt uh, pentru acea sumă forfetară pentru indemnizația generală și nici pentru creșterea liniei 422 uh, referitor la asistența parlamentară. Și iată, cam acestea au fost observațiile mele principale din partea grupului meu. Aveam doar un minut la dispoziție, n-am auzit. Mulțumesc. Unul dintre lucrurile frumoase pe care le înveți la Parlamentul European este uh, o, un aspect cultural, și anume ce înseamnă foarte scurt pentru fiecare. thank you. Uh, in one minute I could... Mulțumesc, domnul Tarant. Într-un minut vă pot spune că sunt, am fost încrezător uh, să lucrez ca raportor din umbră alături de domnul Rubic și am fost foarte încântat cât de deschis a fost uh, pentru amendamentele noastre. Unele amendamente ale verzilor au fost chiar radicale. Și aș vrea să subliniez trei aspecte importante care poate ar uh, necesita oarecare îmbunătățiri. S-a menționat politica de clădiri. Poate că noi nu suntem ingineri, dar uh, domnul Depre are foarte multe cunoștințe legate de gestionarea clădirilor și vreau să susțin abordarea dumnealui legată de clădirea SPAC. Și poate că am putea aloca Uh, lucrări de mentenanță specifice în perioada potrivită, în 2019, pentru că altfel uh, Parlamentul uh, anterior o să ignore lucrările, iar, parlament, iar noul Parlament nu va fi preocupat neapărat de acest lucru. În al doilea rând, avem acea chestiune delicată a schemei de pensii voluntară și aceasta necesită niște modificări, dacă nu chiar uh, retragerea. Iar asistenții acreditați reprezintă un alt aspect pe care vreau să-l menționez. Există o problemă legată de pensia lor. Dacă rezolvăm această problemă, asistenții acreditați o să vină să ne pună flori la mormânt. Mulțumesc. Sani. urmează. Grazie, molto velocemente. Mulțumesc, foarte rapid, pentru că vom avea timp mai târziu să discutăm la reuniunea raportorilor din umbră. Sunt de acord cu ideea să menținem bugetul sub 2 miliarde dar nu pentru că suntem într-un an electoral, ci pentru că scopul nostru este să utilizăm în mod inteligent banii contribuabililor. Am făcut câteva propuneri de reduceri specifice bugetare. Există diferite mm, capitole bugetare de unde am putea să reducem și unde am putea să găsim modalități de economisire. Uh, și, bineînțeles, um, raportul uh, preț-calitate și transparența sunt uh, două principii importante. În ceea ce privește indemnizația pentru cheltuieli, am putea să găsim o modalitate inteligentă de a modifica sumele. De exemplu, am putea folosi uh, Um, metoda de utilizare a indemnizației parlamentare. Aceasta nu este gestionată uh, direct de membri, dar uh, cheltuielile sunt decontate dacă se face o cerere de decont. Și sunt lucruri destul de simple. Altfel, uh, restul chestiunilor le vom discuta la întâlnirea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Le-aș da cuvântul altor reprezentanți ai grupului. L-am văzut pe domnul Howard. Mulțumesc, domnule președinte. Comparațiile favorabile cu alte parlamente făcute de domnul Rubic sunt foarte valoroase într-adevăr și putem să facem uh, comparații cu unele parlamente naționale. Asta așa, în mod proporțional. În ceea ce privește această comparație, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care putem să le facem este să cartografiem economiile care ar putea fi realizate dacă acest Parlament ar avea un sediu unic. Nu știm niciodată dacă domnul Macron este serios când vine vorba despre schimbarea Uniunii Europene. Uh, poate că el este de acord uh, că sunt necesare anumite schimbări ale tratatelor. Acum, sigur că este important să discutăm despre economisirea banilor contribuabilor și suntem pentru acest lucru, dar uh, Trebuie să facem uh, economii și, pe de altă parte, trebuie alocate resurse în fiecare an. Și în acest Parlament, uh, în cei 10 ani de când sunt eu aici, uh, au fost probleme legate de hărțuire și hărțuire sexuală și cred că ar trebui să se vadă că punem la dispoziție bugetele necesare care să ne permită să rezolvăm aceste probleme și acest lucru trebuie să fie vizibil. Aș dori să-i spun stimatului coleg uh, uh Dupre, referitor la tehnologie. Uh, anumite observații ale dumnealui sunt pertinente, însă trebuie să, ne, să avem grijă la economiile false, pentru că dacă prelungim sau extindem utilizarea softurilor, ne expunem la tot felul de vulnerabilități și riscuri. Deci uh, trebuie să fie foarte clar uh, că mediul IT uh, trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Nu trebuie să facem economii acolo doar ca să demonstrăm noi ceva aceste cheltuieli, în special în domeniul IT, ne vor ajuta să facem economii. De exemplu, organizarea de video, prin organizarea de videoconferințe. Nu mai am nicio altă înscriere la cuvânt. Domnule Rubic, dacă doriți, doriți să faceți niște remarci concluzive, vreau. Vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor mei pentru uh, numeroasele propuneri și pot să vă promit uh, că uh, vom menține aceeași poziție, o poziție economă și uh, vom susține și punctele dumneavoastră de vedere și aștept cu nerăbdare negocierile pentru că cred că misiunea noastră, mai ales înaintea alegerilor, este să fim cât mai econom cu putință cu uh, banii contribuabililor și de aceea vă mulțumesc uh, și colegilor care m-au sprijinit și care doresc să ne sprijine și de acum încolo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rubic. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume poziția domnului Ali pe tema viitor, The Future of Food and Farming. Uh, domnule Ali, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Rolul agriculturii în uh, Uniunea Europeană este foarte important pentru că vorbim despre siguranța alimentară a 500 de milioane de consumatori. În plus, producătorii europeni depind direct de natură. Uniunea Europeană are peste 6 milioane de cetățeni implicați în agricultură și în prelucrarea alimentelor. Regiunile agricole și regiunile forestiere îndepărtate Uh, nu sunt luate în calcul. În plus, toate aceste regiuni uh, sunt utilizate și pentru turism și activități de petrecere a timpului liber. Noi am vrea uh, să, ca aceste chestiuni să fie adresate Comisiei Agri. În primul rând, pentru a atinge obiectivele PAC, trebuie să se garanteze finanțarea necesară în uh, cadrul viitorului uh, CFM. În plus, uh, trebuie să modernizăm și să simplificăm PAC, iar în același timp ar trebui să se asigure măsuri de audit și control în aceleași condiții în, stat, în toate statele membre. În al treilea rând, ar trebui să existe o repartizare justă între ajutoarele directe între statele membre pentru a acoperi diferențele între diferitele regiuni europene. Apoi trebuie să se pună accentul și pe micile exploatații și pe micii fermieri. În concluzie, susțin toate activitățile menite să sporească eficacitatea sectorului agroalimentar. Mulțumesc! Încă Ali, își Mă mai uit odată în sală, domnule Ali, pentru a vedea dacă am înscrieri la cuvânt. Ba da, am încă una. Domnul Denanu, da, aș vrea să îi mulțumesc colegului Ali pentru acest raport. Uh, împărtășesc uh, liniile principale ale raportului său, inclusiv necesitatea de a garanta o PAC viitoare, centrată pe dezvoltarea durabilă, noile practici agricole, o mai bună utilizare a resurselor și o mai bună protecție a mediului. Apoi se vorbește și despre sprijinirea locurilor de muncă, în special pentru tinerii agricultori. Uh, valoarea adăugată europeană și eficacitatea sunt alte principii importante pentru pentru că trebuie să uh, ne ferim um, de tentația de a folosi aceste definiții care pot pune în pericol uh, pacul. Nu putem să ne bazăm doar pe chestiuni cantitative și pe termen scurt. Mulți dintre noi au uh, îngrijorări legate de noul model adoptat de comisie um, care prezintă riscul unei renaționalizări a PAC-ului. Pe de altă parte, în ceea ce privește aspectele bugetare, vă propun uh, câteva modificări. În primul rând, uh, PAC trebuie să fie menținută cel puțin la nivelul actual în viitorul CFM, chiar și cu retragerea Regatului Unit. Sistemul actual de subvenții, și insist, nu trebuie să fie înlocuit cu instrumente financiare. Plățile directe generează valoare adăugată europeană și consolidează piața unică, evitând în același timp distorsionarea concurenței. În plus, este necesar să găsim noi instrumente care pot să atenueze volatilitatea prețurilor și să crească finanțarea programelor, în special pentru regiunile cele mai îndepărtate și cele supuse unor uh, riscuri sau pericole naturale. Uh, ultima observație este că trebuie să consolidăm sinergiile între primirea migranților și dezvoltarea agricolă și rurală. Mulțumesc mult. Alte înscrieri la cuvânt nu am. Așa că aș ruga Comisia să-și exprime punctul de vedere dacă dorește. Thank you, Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Raportul și rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută ridică o serie de chestiuni importante referitoare la viitorul PAC. Nu am să le repet, ci doar am să vă asigur că Comisia Europeană în elaborarea propunerilor de pe 2 mai uh, și 29 ia în considerare cu mare atenție toate aceste aspecte. Mulțumesc mult, domnule director. pot să pun capăt acestui punct de pe ordinea de zi, vreau să vă atrag atenția că în ceea ce privește timpul, suntem între Ciocan și Nicovală, pe de-o parte, uh, comisia noastră a fost informat foarte târziu de cei de la Comisia pentru Agricultură. Pe de altă parte avem o săptămână verde, de aceea mi s-a spus că amendamentele uh, la propunerea domnului Ali nu pot fi luate în calcul decât dacă sunt redactate în engleză. Îmi pare rău, dar nu văd uh, nicio altă posibilitate. Termenul limită pentru amendamente ar fi 28 martie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 18 este vorba despre mobilizarea Fondului European pentru Solidaritate pentru ajutare în Grecia, Spania, Franța și Portugalia. Jose Manuel Fernandes este raportorul. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Fundo de Solidariedade é um fundo que exprime essa mesma palavra e a concretiza, a solidariedade. Fondul de solidaritate dovedește solidaritatea Uniunii Europene din păcate, se concentrează pe rezolvarea problemelor uh, și dezastrelor naturale. Dar uh, trebuie să consolidăm acest fond, având în vedere um, schimbările climatice. În uh, CFM se propune creșterea sumei de la 400 de milioane la 1 miliard în următoarea perioadă de programare de după 2020. Asta nu înseamnă că statele membre nu pot să folosească fondurile pe care le au deja la dispoziție, fonduri structurale și fonduri de investiții, tocmai pentru aceste măsuri de prevenție. Prevenția este mai bună decât uh, tratamentul. Așa se spune în numeroase țări și se aplică și este valabil și în Uniunea Europeană. Vorbim despre mobilizarea unei sume de 104 milioane de euro pentru patru state membre, Portugalia, Spania, Grecia și Franța. În uh, Portugalia și Spania au avut loc incendii de pădure, în Franța și în uh, Guadalupe au avut loc uh, uragane și în Grecia a avut loc un uh, grav cu tremur um, care necesită sprijin. Foarte multe persoane și-au pierdut viața în aceste dezastre. Deci noi trebuie să protejăm uh, viața oamenilor, trebuie să protejăm demnitatea umană. Acestea trebuie să fie prioritățile noastre mm, supreme. Acesta este scopul nostru și de aceea prevenția trebuie să fie primordială. În ceea ce privește Franța, Sunt bani disponibili, 3 milioane pentru Grecia. Orçamental. Apoi și pentru insula Lesbos. Acest uh, fond de solidaritate este un instrument special. În raport insistăm pe solidaritate. Aceste state membre uh, au uh, depus uh, cererea acum ceva vreme, iar acum noi trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să votăm în plenara din mai pe marginea acestui raport, astfel încât resursele financiare să poată fi disponibilizate și puse la dispoziția acestor țări afectate cât mai curând posibil. Vrem de asemenea um, să vedem transparență, echitate în utilizarea acestui fond de solidaritate iar regiunile care au fost uh, cel mai grav afectate de dezastrele naturale sunt cele care ar trebui să primească prioritar uh, ajutor. Aceste state membre au mai subliniat faptul că vor reprograma anumite fonduri din acordurile de parteneriat, astfel încât să ofere sprijin oamenilor afectați și economiilor afectate. Uh, foarte multe infrastructuri au fost uh, distruse și de aceea sugerez și propun ca Comisia Europeană să aprobe un transfer de fonduri în diferite zone de parteneriat. Acestea sunt transferuri solicitate de statele membre și sper că Comisia le va aproba cât mai curând posibil. În aceste transferuri va fi important uh, să ne concentrăm pe măsuri de pregătire și prevenție. Este important să identificăm zonele critice, astfel încât um, să facem tot posibilul pentru a evita um, astfel de tragedii și pierderea de vieți omenești. Sigur că vor mai exista și alte dezastre naturale pe care nu le putem controla, dar putem totuși să avem o influență asupra rezultatelor și pe care uh, trebuie să le reducem cât se poate de mult. Există amendamente, uh, termenul este 27 martie pentru amendamente și votul ar trebui să aibă loc în mai în plenară. Această mobilizare este o dovadă a solidarității noastre. Sigur că e doar o, o picătură într-un ocean dacă ne uităm la amploarea dezastrelor la care asistăm și impactul. Mulțumesc mult. Doamna Ieten Mechi s-a înscris la cuvânt, vă rog. I would like to thank. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc domnului raportor Fernandez uh, pentru prezentare. Sunt multe avantaje pe care le putem dobândi din, din cooperarea europeană în privința protecției civile și suntem confruntați cu tot mai multe catastrofe naturale. Poate că în viitor uh, situații nefericite s-ar putea agrava pe viitor pentru că schimbările climatice sunt în plină desfășurare. Asta este o altă problemă. N-ați observat că suntem la alt subiect, dar, în fine, domnul Denano s-a înscris la cuvânt. <laughs> Euh, da, domnule președinte, și grupul meu ne felicităm pentru această decizie, care, din punctul nostru de vedere, este o expresie puternică a necesității solidarității europene pe peste uh, acești cetățeni și a regiunilor atinse de catastrofele naturale. Sigur, mă gândesc la victime și la familiile lor și uh, uh, alături de grupul meu, sprijin raportul domnului Fernandez și um, mai ales aspectul preventiv care a fost uh, menționat. Vom vota pentru acest raport. Mulțumesc mult. Nu mai am alte înscrieri la cuvânt și atunci uh, vreau să subliniez încă o dată că termenul limită pentru amendamente este 27 martie și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi care ar fi uh, bugetul pe 2018 și raportorul nostru general uh, Siegfried Mureșan nu poate fi astăzi aici și este reprezentat de coordonatorul său uh, deci José Emanuel Fernandez are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima rectificare la bugetul pe 2018 ca rezultat al mobilizării Fondului European pentru Solidaritate pe care tocmai l-am prezentat. Avem 1,04 uh, milioane de euro de aceea trebuie să rectificăm um, buget și uh, termenul limită pentru amendamente este 28 martie, în timp ce votul va avea loc pe 16 sau 17 mai uh, la Comisia Buget um, pentru a mobiliza Fondul Social European trebuie să aprobăm această rectificare la buget. Mulțumesc! Uh, dorește cineva să ia cuvântul? Mm, din câte văd, nu. Mm, conform uh, datelor mele și aici, 27 uh, martie este data limită. Tu cred că ai spus 28, Jose Manuel. Cine vrea să meargă la sigur să se gândească la 27? Așadar am trecut și de punctul 19 de pe ordinea de zi și José Manuel Fernandez are din nou cuvântul pentru uh, punctul 20, mecanismele de protecție civilă Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să aibă mai multe resurse pentru a se ocupa de situațiile de catastrofe naturale. Nu vorbim despre incendii forestiere, ci și despre inundații cu tremure, atacuri teroriste, uh, Astfel, Uniunea Europeană ar trebui să creeze ă, aceste resurse pentru centrale, aceste resurse centralizate pentru a ajuta la protecția vieților umane și am putea face și economii. Ne putem ă, uita la cazuri specifice, de pildă incendiile din păduri cu mai puține resurse mai concentrate putem să avem un impact foarte puternic Uh, cu 15 avioane am putea avea un impact mai bun uh, dacă sunt uh, coordonate pe central, mai bune rezultate cu 15 avioane decât cu 50 care sunt în diferitele state membre. Ei, să fim pregătiți uh, pentru aceste catastrofe naturale la care am făcut referire. Unele sunt rezultatele schimbările, schimbărilor climatice și uh, sunt niște situații care se pot agrava pe viitor. Asta nu înseamnă că statele membre nu trebuie să își depună propria contribuție. Au și ele un rol. Statele membre trebuie să aibă un rol, dar trebuie să avem și această uh, concentrare europeană centralizată care să fie expresă expresia tangibilă a solidarității europene. Vrem de asemenea să vedem și o creștere a resurselor statelor membre în acest domeniu. Așadar, susținem propunerea Comisiei. Vrem să vedem și mai multă acțiune de voluntariat aici. Comisia propune o creștere de 280 de milioane de euro mijloace financiare. Este o nouă fază în care intrăm o nouă fază unde este nevoie de noi propuneri și noi fonduri. De aceea propunerea noastră, propunerea mea, în ceea ce privește bugetul pentru mecanismele de protecție civilă ale Uniunii spune că acești bani ar trebui să fie bani noi, nu bani realocați, luați de prin altă parte. Nu trebuie să tăiem de la alte programe, de la alte domenii politice importante, trebuie să venim cu noi bani pentru această nouă prioritate, această nouă politică. Trebuie să folosim și instrumentul flexibilității pentru a ne asigura uh, că uh, avem, că producem acești noi bani și că nu-i tăiem de la alte politici, de aceea propunem o creștere de 280 de milioane de euro, care să nu fie o sumă uh, extraordinară, după cum am spus, ar trebui finanțată prin instrumentul de flexibilitate și nu prin realocări. Vom vedea dacă Consiliul va fi de acord cu acest lucru. Vom vedea dacă lucrurile se potrivesc cu uh, declarațiile, pentru că adesea Consiliul face declarații foarte interesante, dar când vine vorba despre trecerea la acțiune, despre fonduri, nu mai sunt chiar atât de buni. Solidaritatea este foarte importantă și de aceea vrem să beneficiem de sprijin de la Consiliu în acest domeniu. 280 de milioane în plus ar trebui să fie o prioritate absolută pentru noi, pentru că este vorba despre salvarea vieților românești, Este un lucru un domeniu unde vrem să vedem Consiliul cum își susține propriile principii. De aceea cerem un supliment de 280 de milioane de euro. Mulțumesc foarte mult! Nu-i văd pe toți raportorii din umbră, de aceea, da, acum aveți cuvântul, doamna Izanchi. Intervenție fără microfon. Da, ar fi o idee bună să folosim microfonul. Mulțumesc, voi încerca din nou să vorbesc la acest subiect. Uh, Vreau să-i mulțumesc domnului Fernandez pentru raport sau pentru uh, acest uh, proiect de aviz. Există multe avantaje pe care le putem dobândi din cooperarea europeană în privința protecției civile. Și din păcate s-ar putea să ne confruntăm cu mai multe catastrofe naturale pe viitor, deci trebuie să fim pregătiți. Dar Poate că ne gândim cu toții că punctul de pornire ar trebui să fie responsabilitatea din statele membre. Și autoritățile naționale trebuie să fie bine pregătite să se confrunte cu provocări și, de asemenea, acesta este cel mai rapid mod de a ajuta și eh, salva pe oameni și dacă trebuie să așteptăm eh, ajutor din alte părți ale Europei, aceasta ar putea dura și dacă, de pildă, sunt incendii, știm că ar putea fi prea dificil să le oprim dacă este nevoie de 5, 6 sau 7 zile înainte de acțiunea de salvare. Apoi, în privința finanțării, sunt absolut în favoarea realocărilor. Cred că trebuie să le folosim cel puțin în măsura în care a propus Comisia. Totuși, unele dintre lucrurile propuse de Comisie sunt din programe care au fost foarte bine puse în aplicare și care au o rată ridicată de absorpție. După cum bine știți, suntem confruntați cu vremuri grele. Trecem prin vremuri grele. Uh, uh, uh, cadrul financiar multianual și avem niște lacune în buget astfel încât trebuie să să găsim uh, aspectele ineficiente din bugetul nostru, să vedem care sunt din de care nu uh, funcționează cum ar trebui. De aceea propun să ne pregătim pentru sarcina ce ne stă înainte și să transformăm această inițiativă în posibilitate de a pune în aplicare un pic de disciplină bugetară. Nu putem să cerem permanent mai mult și mai mulți bani în această instituție. Și deci ar trebui să cerem Comisia să prezinte realocări cel puțin în măsura în care sunt propuse acum din liniile bugetare care în momentul de față au probleme cu punerea în aplicare. Mulțumesc! Mul- mulțumesc foarte mult, doamna Herrera Balzubiela. Mulțumesc foarte mult. Cred că suntem un pic înainte cu ordinea de zi, așa că raportul nostru din umbră n-a putut să ajungă încă. Oricum, grupul socialist uh, sprijină înființarea acestui mecanism de protecție civilă, dar uh, aici nu vorbim despre conținutul acestuia, ci despre finanțarea acestuia și, ca de obicei, noi în această comisie trebuie să spunem că orice instrument, orice noutate trebuie să um, corespundă cu bani noi. Nu putem mereu să cerem bani mai mulți, dar dacă în fiecare zi tot facem mai multe lucruri, avem competențe mai mari, trebuie să avem bani proaspeți, pentru că altfel va trebui să alegem între, uh, de exemplu, Um, înființarea acestui mecanism și după aceea trebuie să scădem pe altă parte. De exemplu, bursele Erasmus. Nu vrem să facem nici asta, pentru că vrem să continue și programele pe care le-am creat până acum trebuie să beneficieze în continuare de finanțare, dar dacă extindem domeniul de aplicare a unui program, să creăm unul noi, atunci e nevoie de resurse noi, de bani noi. Așa că sprijinim uh, propunerea raportorului. Final. Mulțumesc mult. Nu văd alte înscrieri la cuvânt, așa că aș invita comisia să-și exprime poziția, dacă dorește. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru sprijinul în favoarea propunerii noastre și celorlalți membri care au intervenit. Voi menționa un singur lucru și anume legat de realocări Cred că propunerea comisiei uh, face pași importanți spre poziția uh, solicitată de raportor. Propunem aproape 90% de bani noi, deci uh, prin utilizarea instrumentului flexibilității și doar 12% includ realocări în propunerea noastră. Cred că acest lucru merge mult spre poziția raportorului în ceea ce privește liniile bugetare pe care le-am propus uh, pentru niște modeste realocări. Este vorba special despre uh, cele instrumentele pentru justiție și pentru egalitatea drepturi, unde din păcate am observat anumite probleme cu pă, puncte slabe în punerea în aplicare. Deci, evident, nu am ales aceste linii bugetare fără să facem o evaluare atentă. Au existat probleme cu punerea lor în aplicare și vedem că prin această modestă propunere de realocare rămân uh, suficiente fonduri în uh, programele financiare pentru 2019 și 2020 pentru a asigura continuitatea programelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mult. Suntem un pic uh, mai în avans, dar i-aș mai da domnului de pre 4 minute și acum a venit și raportorul din umbră al socialiștilor și democraților. Ne-a cerut cuvântul, avem timp, deci vă rog. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Stimate domnule raportor, vă mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de aviz pe care îl sprijin din multe puncte de vedere. Poate, pentru început, ar trebui să spunem că propunerea privind mecanismul de protecție în fața catastrofelor naturale mi se pare fundamental corect pentru că în Uniunea Europeană în ceea ce privește prevenția și combaterea catastrofelor trebuie să cooperăm mai strâns încă din 2013. Din păcate am fost confruntați cu câte o catastrofă, uneori și cu uh, cazuri tragice, iar cooperarea nu a funcționat uh, optim. Uh, refer la anumite probleme care au fost create pentru mine și când am fost ministru. Principiul mi se pare corect, dar există câteva îngrijorări pe care vi le împărtășesc. Mă gândesc la capacitatea pe Uniunii Europene prin crearea unei rezerve speciale care să fie sub control și coordonarea Comisiei și în anumite state membre există o oarecare nesiguranță legată de uh, combaterea catastrofelor care cum ar avea oare loc direct de la Bruxelles, se întreabă statele membre. Trebuie să discutăm și pe această temă. Mă întorc la aspectul financiar, sunt de acord cu uh, faptul că uh, finanțarea trebuie folosită uh, exclusiv prin folosirea instrumentului de flexibilitate uh, ca și aici se aplică regula că propunerile politice importante trebuie totdeauna sprijinite cu noi resurse și nu cu bani din programe aflate în desfășurare și de aceea foarte pe scurt mi se pare corect uh, să nu facem niciun fel de realocare. Mulțumesc. Domnule raportor, mai doriți cuvântul? Vă rog. Mulțumesc în mod evident mecanismul de protecție civilă nu exclude, ci prioritizează nevoia de prevenție. Cu toate acestea, în același timp, trebuie să spun că competența este o competență a statelor naționale, deci uh, uh, această rezervă centrală europeană completează resursele existente în statele membre. Deci în momentul în care există o catastrofă naturală uh, într-un stat natural, fie că este vorba despre un incendiu, un pădure, un cutremur sau indiferent de situație, aceste resurse suplimentare ajută la salvarea de vieți Știți, dacă vă uitați la această cifră împărțită cu numărul la numărul de state membre, este o cifră destul de mică. Ne va ajuta să salvăm vieți și să contribuim această rezervă poate fi uh, creată cât mai repede cât posibil. Trebuie să luăm o decizie cât mai rapid pentru că acest lucru să se întâmple. Și din punctul meu de vedere, 280 uh, de milioane pe 2008 pe perioada 2018-2020 ar trebui folosiți pentru această rezervă centrală, astfel încât să putem salva vieți. E vorba despre niște firmituri dacă împarți la numărul de state membre, dar sunt niște firmituri care pot avea un impact major, valoarea adăugată în aceste domenii este extrem de important, extrem de important astfel încât sper că colegii mei vor fi de acord cu mine și că statele membre vor fi și ele de acord cu mine și aceasta ar fi propunerea noastră. Propunerea este de 280 de milioane de euro, bani noi și cu instrumentele de flexibilitate fără nicio realocare. Termenul limită este 27 martie pentru amendamente și votul va avea loc în aprilie sau mai degrabă pe 16-17 mai și apoi vom avea probabil un uh, trialog în iunie-iulie. Sper că vom putea vota acest lucru rapid și în plenar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Vă atrag încă atenția asupra faptului că secretariatul nostru în această după amiază va trimi o propunere o modificată a comisiei. S-au făcut niște schimbări la numerotarea uh, alineatelor. Rugămintea mea este să țineți cont de această modificare în momentul în care redactați amendamente, altfel uh, s-ar putea ajunge la o confuzie destul de mare. Bun, și acum ajungem la ultimul punct de ordinea de zi și acesta ar fi uh, raportul uh, despre delegația uh, comisiei noastre din 12-14 februarie din Irlanda. Colegul Rubic este raportorul și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, dor, uh, secretarul și în special Lorenza Brângel, pentru pregătirea acestei călătorii în Irlanda. Pentru noi a fost decisiv uh, să primim informarea comisiei am avut și o Uh, dezbatere cu cetățeni, cu ONG-uri, cu firme, cu întreprindere în prezența primarului din Dublin. Uh, am beneficiat de informări de la oameni de știință. Am avut o întâlnire cu Banca Europeană de Investiții, uh, unde am văzut ce a făcut Banca Europeană pentru investiții. A fost apoi și o întâlnire cu Ministrul de Finanțe și cu Comisia de Buget a Parlamentului Irlandez. Și în total am uh, vizitat șase proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană. Cred că cele mai importante mesaje în acest sunt că și în Irlanda, în cadrul uh, cadrului financiar anual, se discută foarte mult uh, despre coeziune, despre politica culturală. Acestea sunt niște aspecte tradiționale, dar se vorbesc despre cercetare, inovație și Erasmus Plus, care au fost în centrul discuțiilor la fel ca noile puncte importante din buget, care urmează să fie incluse în buget, cooperarea până în domeniul apărării. Uh, am discutat despre granițele externe ale Uniunii Europene, ce accent punem pe criminalitatea cibernetică și uh, știrile false, deci uh, subiectele obișnuite. Brexitul nu a fost un subiect oficial, dar când vorbiți despre cadrul financiar multianual, evident, uh, discuția dacă este să în detalii, spunem că a fost foarte optimistă. Cred că partenerii uh, Uh, regretă că are loc această ieșire, dar faptul, și faptul că există niște reguli de tranziție, însă tot, tot subiectul este privit totuși uh, cu calm. Am discutat și despre cum ar trebui să exist, să facem pregătirile dacă vom avea parte de un hard Brexit, însă cred că nimeni nu pornește la această premisă că vom avea un hard Brexit. Întrebare, o altă întrebare care s-a pus uh, este legată de reflexiile interne din Marea Britanie pentru că o bună parte din uh, Irlanda de Nord a vrut să rămână în Europa, la fel ca Gibraltarul sau Scoția. Deci care este dinamica politică uh, internă și aici am fost liniștiți uh, și nu credem că se va ajunge la condiții mai dure la granițe sau uh, că vor fi periclit, va fi periclată cooperarea energetică. Astfel, deci, au existat lor de poziție pozitive și cred că pregătirea pentru un Brexit dur nu există uh, pentru că nimeni nu, nu se gândește prea mult la acest subiect, de aceea le-am sugerat să creeze totuși un scenariu uh, ce se întâmplă dacă unul dintre cele trei parlamente nu va fi de acord cu uh, contractul de ieșire, cum vor arăta lucrurile. În acest sens, credem că a fost plină de învățături vizita noastră în Irlanda, pentru că uh, Uh, există proiecte finanțate de Uniunea Europeană pe care le-am văzut și au fost realizate în mod foarte profesionist și de bună calitate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Ribic. Am văzut pe colega Iriana care dorește să ia cuvântul. O să fiu succintă și eu aș dori să mulțumesc secretariatului care a făcut o treabă grozavă când a organizat această um, misiune și de asemenea a fost foarte bine să ieșim un pic din buna noastră, să mergem pe teren. Eu aș interpreta un pic uh, diferit lucrurile. Atunci când vorbim despre Brexit, nu cred că sentimentul era prea optimist. Oamenii spun că da, o să ne descurcăm cu Brexit, dar dacă vorbim și cu alți colegi, Oamenii își dau seama că nu e doar o chestiune de frontiere, ci va afecta întreaga Irlandă și e foarte important pentru comisia noastră să vadă că, uh, da, poți să te duci în Irlanda și să vezi lucrurile de acolo, dar uh, e un lucru care ne-a afectat să peste tot, nord, sud, est, vest. Dar uh, a fost foarte util um, pentru că cei din Irlanda au văzut că Parlamentul um, European um, este serios când se uită la finanțarea europeană și ce se întâmplă când aceasta dispare. Și cred că, până la urmă, lucrurile au fost foarte bune, raportul este destul de bun și aș dori să le mulțumesc încă o dată colegilor, mai ales secretariatului, pentru că au făcut o treabă extern, extern, extraordinară și va trebui să revenim și anul viitor după alegeri. M-ar bucura foarte mult, mai ales că anul acesta n-am putut să merg și mi-ar fi plăcut foarte mult. Da, bun, asta discutăm la locul potrivit. Mulțumesc foarte mult. Aproape că am terminat cu ordinea de zi. Vreau să vă mai atrag atenția asupra faptului că ne întâlnim pe 16 aprilie. Este lunea din săptămâna cu Strasburgul și uh, să facem anumite pe valori pentru uh, buget, astfel încât Comisia să poată introduce valorile noastre Însă următoarea ședință de la Bruxelles va avea loc pe 23 și 24 aprilie. Cu acestea închei ședința.